Comisia Envi a transmis uh, o rectificare la un text care a fost aprobat de către Parlament. În conformitate cu articolul 231 aliniatul 4 al regulamentului, această, acest corigentum este considerat ca aprobat dacă în 24 de ore după acest anunț un grup politic sau măcar 40 de deputați nu cer ca acesta să fie supusă la vot. Această rectificare este disponibilă pe pagina web a plenarei și titlul său va fi publicat în procesul verbal al acestei uh, sesiuni, ședințe.